Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Stimate colege, stimați colegi, am ajuns la explicarea voturilor și aș dori să vă rog să părăsiți sala în liniște pentru a putea să-i ascultăm pe colegii care doresc să ia cuvântul. Dragi colegi, vă rog să părăsiți cât mai repede sala pentru ca intervențiile colegilor noștri să poată fi urmărite. Trecem uh, acum la explicarea voturilor. În ceea ce privește obiecția referitoare la emisiile uh, provenite de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale, dau cuvântul domnului Benson un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am ales să spun nu blocării noilor uh, reguli referitoare la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale convenite de Comisie și statele membre. Este important ca emisiile să nu mai fie testate în uh, laboratoare, ci în condiții reale de de condus pe drum. Dacă am fi blocat această propunere, ar fi urmat un uh, vid legislativ de câțiva ani. Ar fi fost ca și cum ai fi condus o mașină legat la ochi. Noile reguli nu reprezintă un cec în alb uh, sectorului constructor de, de mașini Industria va trebui să se adapteze la noile metode de testare și Parlamentul European cred că are um, o ambiție mare în sensul limitării acestor emisii. Comisia s-a angajat că va revizi în mod anual aceste limite și s-a angajat că va reduce aceste limite până în 2017. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Mark Demesmacher, tot un minut. Fijnstof en stikstof is bijzonder Emisiile uh, mașinilor, în special noxele, sunt extrem de periculoase pentru sănătate. Uh, indexul de performanță de mediu din, de la universitățile din uh, Statele Unite arată că Belgia stă deosebit de prost la acest capitol. 12.000 de oameni din Belgia mor anual din cauza inhalării acestor particule. Uh, guvernul belgian încearcă să rezolve această problemă prin creșterea impozitelor dar avem nevoie și de măsuri europene pentru că este nevoie de o legislație strictă europeană care să limiteze aceste particule. Din păcate, uh, nu există un test real, în condiții reale și atunci acesta ar trebui să fie implementat cât mai curând. Este de neacceptat să legăm de o relaxare a standardelor Euro 6. Standardele sunt, pot fi realizate prin uh, mijloace tehnice în acest moment. Există deja posibilitatea. Este esențial să facem asta și de asta am susținut obiecția. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Daniel Henan un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Toată lumea știe că scandalul emisiilor Volkswagen este un dezastru pentru sectorul uh, constructor de mașini, însă cred că subestimăm cât de mare este dezastrul și pentru Uniunea Europeană. Mii de oameni își pierd uh, viețile inutil datorită politicilor uh, Uniunii Europene, rezultate în urma activităților de lobby din partea corporațiilor de ce Uniunea Europeană a promovat uh, mașinile cu motoare diesel, care întotdeauna au fost considerate a fi varianta care poluează mai uh, mult. Uniunea Europeană a fost singura care a decis să marșeze pe motorină, care este de 40 de ori mai poluantă din, cu noxe, și de 22 de ori mai poluantă când vine vorba de particule fine. Și acest lucru a dus la un număr atât de mare de victime a acțiunilor de lobby a corporațiilor uh, de la Bruxelles și este vina noastră tuturor. Mulțumesc, domnul Piper are acum cuvântul un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Rare ori am auzit un semnal de alarmă atât de puternic ca cel uh, tras de antevorbitorul meu. Am votat împotriva acestei uh, obiecții. Comisia a venit foarte repede cu o propunere care ține, care ține, care este fezabilă și obligă în, în același timp sectorul producător, uh, constructor de mașini să-și facă temele de acasă. Eu am votat pentru, împotriva acestei obiecții pentru că consider că este mai bine să, ai vrabia, să nu dai vrabia din mână pentru cioara de pe gard și cred că dacă nu am, fi, nu am fi făcut acest lucru, mediul înconjurător ar fi avut de suferit și Parlamentul European a dat dovadă de responsabilitate în fața tuturor părților implicate. Mulțumesc! Vă mulțumesc și pentru intervenția scurtă. Are acum cuvântul domnul Rafael Benita Ziluaga, un minut. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat în favoarea acestei obiecții pentru a scădea standardele de emisii pentru vehicule ușoare, pentru că directivele și legile sunt în beneficiu oamenilor și nu în beneficiu întreprinderilor. Ca urmare a scandalului Volkswagen, care afectează o mare parte din industria constructoare de mașini din Europa, propunerea Comisiei reprezintă doar dorințele celor care ne-au mințit cu emisiile, cei care au uh, pus durabilitatea acestui uh, sector uh, în fața unor riscuri și, de asemenea, au periclitat sănătatea cetățenilor Particulele acestea și emisiile provoacă milioane de morți în Europa și spunem Comisiei următorul lucru. Modul în care se poate evita delocalizarea este să promovăm o industrie care poate să fie durabilă din punct de vedere eh, ecologic și să fie inovativă și să nu cedeze în fața presiunilor, să pună mai presus interesul comun al oamenilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvânt domnul Jose Blanco Lopez, un minut. Doamnă președintă, grad, nivelul de emisii actual uh, este mai mare de cinci ori decât cel admis. Aș vrea ca Comisia și Consiliul să pună niște stabile, dar obiecția noastră nu va duce la oprirea lor, ci se va duce la sporirea incertitudinii juridice și vor avea urmări foarte mari pentru sănătate emisiile se vor uh, reduce cu mai mult de jumătate, iar Europa va fi singura regiune din Europa în care se va circula și se vor face teste în condiții reale. Numai cu aceste teste vom putea să îndeplinim regulamentele, să protejăm mediul și să protejăm sănătatea, să îi garantăm față de utilizatori și consumatori și în felul acesta putem să stimulăm și investițiile în acest sector, care este extrem de important pentru țări cum este țara mea, Spania. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat împotriva acestei obiecții. Eu cred că regulile propuse de comisie care trebuie să intre în vigoare din 2017 reprezintă o bază solidă pentru un test de un test, o testare a emisiilor în condiții reale. În Republica Cehă acest lucru este extrem de important pentru că noi avem o industrie automobilistică foarte puternică care uh, angajează zeci de mii de oameni și vrem reguli care să se aplice în mod egal industriei uh, de fabricare a mașinilor pentru a exista un cadru cât se poate de clar în, uh, asupra modului în care ar trebui să se comporte fiecare automobil. Deci am votat în favoarea Comisiei și sper ca Comisia să-și facă datoria. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu. Vă mulțumesc, acum cuvântul doamna Stefania Torres Martinez, un minut. Mulțumesc. mulțumesc foarte mult. Am votat în favoarea acestei obiecții pentru că este intolerabil că, de fapt, Comisia ia hotărâri fără să se consulte cu Parlamentul și, încă o dată, periclitează sănătatea noastră și a planetei. Dublarea limitei de emisii de dioxid de azot este intolerabil pentru marile uh, multinaționale din acest sector. Să nu uităm cazul Volkswagen, unde Comisia știa foarte bine ce s-a întâmplat acolo și uh, tăcerea comisiei și complicitatea uh, comisiei a contribuit la o fraudă fără precedent. Trebuie să evităm să se mai întâmple așa ceva. Iar pentru asta este nevoie să stimulăm controlul democratic și transparența nu e o problemă banală, pentru că, doamnelor, e vorba de viața noastră și a uh, generațiilor viitoare care vor locui pe această planetă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Hanutacula. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Este foarte important să discutăm această temă și să stabilim uh, limitele adecvate de emisii cauzate de autoturism. Însă, este important ca constructorii de mașini să respecte aceleași emisii în mod global. Propunerea comisiei este acceptabilă, însă cred că în uh, Europa nu trebuie să uităm de propria noastră competitivitate, de competitivitatea societăților comerciale europene și să încercăm să impunem respectarea acelorași reguli pe întreaga planetă, pentru că schimburile comerciale sunt globale și avem nevoie de același cadru de reglementare pentru întreaga planetă. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Nicola Caputo, un minut. Ce, președinte? Mulțumesc, doamna președinte. Eu am ridicat obiecții față de noile limite uh, de emisii pentru vehiculele Euro 6. Parlamentul va trebui să analizeze alte opțiuni ca urmare a scandalului Volkswagen. Parlamentul European trebuie să transmită un mesaj clar în ceea ce privește nevoia de a crea condițiile necesare pentru o producție durabilă. Nu putem accepta limite mai mari decât cele votate în 2007 și nu putem pur și simplu să ținem cont de cererile industriei. Noi suntem de partea cetățenilor, suntem aici pentru a le proteja sănătatea mai presus de orice. Cetățenii uh, inhalează uh, substanțe dăunătoare care le provoacă uh, probleme de sănătate și duce la costuri de sănătate mari. Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul Soltan Balcea, un minut. Köszönöm a szót Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ultimii zeci de ani s-au produs foarte multe schimbări, dar poluarea aerului ne cauzează multe probleme și ne îngrijorează. Numărul de morți premature poate să fie chiar de 400 de mii. Iar problemele care au reieșit în toamna lui 2015 arată că în industria automobilelor nu se respectă legea. Scandalul Volkswagen a dovedit acest lucru. A dovedit că avem nevoie de testări în condiții reale Uh, punerea în, iar uh, actele de punere în aplicare ale Comisiei nu asigură protecția mediului. Acceptând această propunere, înseamnă că până în 2020 valorile prescrise ale emisiilor vor fi depășite de două ori. Din aceste motive, am susținut această rezoluție a Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Am votat împotriva obiecției și mă bucur că aceasta a fost respinsă de Parlamentul European. Asta înseamnă că regulamentul Comisiei va fi valabil și aplicabil, ceea ce este o bună soluție, pentru că există niște limite foarte stricte care vor fi aplicabile. limită foarte strictă pentru industrie și cred că ce este important este ca testarea să fie făcută în condiții reale, ceea ce corespunde posibilităților reale și este o soluție bună pentru producători și pentru noi, în special pentru motoarele diesel. Schimbările măsurătorilor sunt un pas în direcția cea bună și cred că, de asemenea, toți factorii propuși sunt o soluție bună. Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor pe această temă este domnul Șuncheli, un minut. Vă mulțumesc. La fel ca ceilalți colegi din Fina Gale și colegii din PPE, am votat împotriva acestei obiecții. Considerăm că Acțiunile Comisiei Europene sunt suficiente, suntem de acord cu propunerile făcute pe această temă și cred că vom dacă cred că dacă vom da curs propunerilor comisiei rezult, rezultatul va fi uh, mai bun. Propunerea făcută își dorește să să coordoneze mult mai strâns procesul de omologare a acestor teste și autoturisme în statele membre și permite Comisiei Europene să examineze și standardele tehnice ale procesului de testare a emisiilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la raportul doamnei Viviana Reding referitor la negocierile pe marginea acordului privind comerțul cu servicii TISA. Prima la cuvântul doamna Curtin Darling, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi facem apel la Comisie să schimbe cursul în aceste negocieri pentru TISA nu este o aprobare a acordului TISA. Orice acord în privința TISA trebuie să întărească și să nu slăbească reglementarea comerțului cu servicii. Cetățenii au o voce în Uniunea Europeană, aici, în Parlamentul European care este ales democratic în loc să-și exercite puterea cu responsabilitate astăzi pentru a-și folosi puterea în favoarea cetățenilor, unii eurodeputați au acționat uh, cu irresponsabilitate. Publicul, opinia publică nu trebuie mințită, nu trebuie păcălită. Trebuie să apărăm un comerț corect și să ne asumăm răspunderea și să acționăm în acest sens în acest Parlament. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Eleonora Forența, un minut. Mulțumesc, președinte. Eu, ca întreg grupul meu, am votat împotriva acestei rezoluții. Dintr-un motiv esențial, și anume, ceea ce ar trebui să se facă prin acordul TISA este o modificare a serviciilor publice într-un bun uh, de mercenari, cum ar fi uh, sănătatea și educația. Și noi credem că serviciile publice și o cogestionare democratică ar trebui să fie în inima viitorului Europei. Credem că întregul tratat TISA duce la reglementare și la exproprierea suveranității cetățenilor care nu sunt informați și care vor vedea că uh, nu mai au puterea să ia decizii. Am votat împotriva TTIP, am uh, votat împotriva TISA și am vrea ca vocile a milioane de cetățeni care sunt împotriva să fie auzite. Vă mulțumesc. Are din nou cuvântul domnul Hanan un minut. Mulțumesc, doamnă vicepreședintă. Pe parcursul dezbaterii referitoare la referendumul din Regatul Unit, uh, auzim deseori că apartenența la Uniunea Europeană este necesară pentru sectorul serviciilor. Și aici, în Parlamentul European, discutăm despre un asemenea acord care, pe lângă Uniunea Europeană, duce, uh, la care vor participa și alte 22 de uh, țări. Diferența este că, în măsura în care, uh, dacă Elveția și Norvegia vor fi reprezentate în mod separat la această negocieri. Regatul Unit va reprezenta doar, va fi reprezentat doar de către unul din cei 28 de comisari pentru o țară care depinde atât de mult de sectorul serviciilor, mi se pare că această poziție este foarte dezavantajoasă. Cred că ne-am descurcat mai bine în lume dacă ne-am redescoperit uh, vocația globală de națiune maritimă. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Macovei, un minut. Mulțumesc. Uh, am votat astăzi uh, recomandările Parlamentului European adresate comisiei europene privind negocierile pentru acordul uh, cu comerțul de servicii. este vorba de un acord unic în istorie prin mărimea sa prin profunzimea sa și prin cadrul larg de țări pe care îl include țări din toată lumea inclusiv uniunea europeană această rezoluție recomandă comisiei să creeze uși deschise să deschidă uși pentru uh, întreprinderile din uniunea europeană uh, de asemenea să uh, permită să ajute aceste întreprinderi să intre pe piața achizițiilor publice a telecomunicațiilor a pieței financiare și profesionale și de asemenea să se asigure că cei mai buni profesioniști cu înaltă calificare sunt capabili să lucreze în afara uniunii europene. reducerea birocrației face și ea parte din aceste uh, recomandări. Uh, problema este însă că uh, în afară de asta fiecare țară în parte trebuie să își asigure intrarea proprie pe piața serviciilor și nu să ne bazăm toți numai pe ce face comisia europeană. mulțumesc. Vă mulțumesc. Care cuvânt, cuvântul doamna Beghin, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Tratatul privind serviciile TISA este un lucru bun și datorită Wikileaks am văzut doar o mică parte a acestor documente secrete. Dar uh, cele pe care le-am văzut descriu viitorul uh, sănătății publice, spre exemplu. Deci nu putem să rămânem apatici. Am votat uh, împotriva acestui text și cred că este important să înțelegem un lucru. Semnarea TISA este un moment destul de îndepărtat unii nu au spus uh, da TISA, dar au spus da unor măsuri similare. Dar nu trebuie să ne atingem de serviciile publice. Nu ar trebui să existe o privatizare fără cale de întors. Textul este un compromis și evident nu este perfect, dar este important să nu lăsăm un, uh, un cec în alb negociatorilor. Trebuie să fim cu ochii pe procesul de negocieri și să fim cu ochii în patru, astfel încât uh, tratatele să nu uh, prevaleze în fața cetățenilor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Hanut la un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să nu uităm că acordul TISA revizuiește acordul GATS. Și dacă examinăm acest text, vedem că serviciile de interes public sunt excluse. Statele membre au, compet- au competența de a le reglementa așa cum uh, își doresc, deci educația, asistența medicală nu fac parte din obiectul de negociere pentru acest acord. S-a, s-a menționat faptul că alte 22 de state participă la aceste negocieri și toate aceste state sunt parteneri importanți ai Uniunii Europene și comerțul cu servicii ar trebui să fie extins tocmai cu aceste state care sunt parteneri naturale ai Uniunii Europene. Și nu ar trebui să uităm că Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor de servicii global și acest sector cred că va contribui mai mult la creșterea economică, la ocupare și, dacă nu mă înșel, Parlamentul European își dorește sporirea ocupării și a creșterii economice în, Uniunea Europeană și acest acord reprezintă o mare oportunitate în acest sens. Vă mulțumesc, domnule Tacula. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, că ați că, că a trebuit să vă ai microfonul, însă v-ați depășit puțin timpul. Domnul Nicola Caputo are cu cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea raportului pentru că, după părerea mea, TISA este o șansă de a consolida poziția europeană de cel mai mare export, exportator de servicii din lume pentru că angajează 75% din persoane, contribuie cu 45% la valoarea bunurilor în Europa. Acordul poate stimula ocuparea forței de muncă în Uniunea Europeană și poate încuraja IMM-urilor, reducând barierele netarifare care afectează acest sector. Acordul cadru are o importanță strategică și se referă la accesul la piață, la uh, piața digitală, la serviciile financiare, logistice, deci TISA este multilateral. Iată de ce, aplicând corect principiile generale, va încuraja vocația de a deveni un acord multilateral în contextul OMC și e important pentru succesul negocierilor. Trebuie să ne dăm seama ce potențial are de dezvoltare și poate să și uh, uh, ajute la evitarea dumpingului social și economic. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Domnul Mamitin, să acum cuvântul un minut. Mulțumesc. Dragi colegi, acordul TISA este un acord global în ceea ce privește liberalizarea diverselor domenii, transport, sectorul bancar și așa mai departe. Uniunea Europeană și Statele Unite Uh, sunt promotorii acestui acord și el ar trebui să acopere cât mai mulți oameni cu putință și ar trebui de asemenea să influențeze în mod pozitiv dezvoltarea. Eu aș vrea să subliniez nevoia de a exclude serviciile audiovizuale și culturale din TISA pentru a păstra moștenirea culturală și patrimoniul cultural. Și eu sunt în favoarea acestui acord. Mulțumesc. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul sultan Balcio, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Acest raport referitor la acordul TISA se referă la un acord multilateral care periclitează standardele Uniunii Europene uh, vis-a-vis de, de servicii, pune sub pericol serviciile de interes public și uh, suveranitatea statelor membre care să le permite să reglementeze aceste servicii. Este un alt pas înspre globalizare și nu am fost deloc de acord cu acest pas. Liderii Uniunii Europene nu ar trebui să deschidă și mai mult uh, propriile piețe în fața companiilor multinaționale. Sarcina liderilor europeni este de a-i proteja pe cetățenii europeni, de a le proteja locurile de muncă, să susțină statele membre în încercarea de a-și produce propriile produse, deci am votat împotriva acestui acord. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Volceac un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă sunt fascinat de modul în care unii dintre colegi reușesc să spună ce au de spus într-un minut și apoi pleacă fără să știe ce se întâmplă. Dacă s-ar ridica ziduri în jurul unei țări nou aderate, s-ar spori uh, PIB-ul Uh, îi respect pe toți antevorbitori, dar 40% uh, din PIB-ul uh, Uniunii Europene provine din servicii. Liberalizarea spațiului pentru comerțul cu servicii va spori rata de ocupare a forței de muncă. Ar trebui să fie scopul nostru să le liberalizăm și să protejăm ce este important serviciile în general uh, de, de interes general sunt excluse și trebuie să le protejăm în continuare. Pentru mine este important că primăriile, municipalitățile și cooperarea dintre ei nu va fi discriminată. Trebuie să încheiem cu bine aceste negocieri. Suntem abia la început. Mulțumesc. Mulțumesc. Ultimul vorbitor pe această temă, ca și la cea anterioară, este domnul Kelly. Un minut. Mulțumesc încă o dată, domnul președinte. Aș vrea să spun că am votat în favoarea acestui raport, la fel ca și colegii mei precum și alți 531 de deputați, este o majoritate destul de largă care a fost câștigată de raportor. Colega mea, Vivian Reding, a făcut o treabă foarte bună și a spus că avem nevoie de o îmbunătățire a regulilor, iar cu aceste propuneri vom uh, liberaliza serviciile între părți și de asemenea, uh, vom respecta și uh, reglementările OMC. Ca cel mai mare importator și exportator de servicii, din lume, Uniunea Europeană ar putea beneficia de construirea unui cadru de reglementare uh, solid pentru uh, serviciile internaționale. Deci este clar că aceste propuneri vor ajuta la atingerea acestui obiectiv și la crearea mai multor locuri de muncă în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Trecem la ultima temă cu explicarea voturilor, propuneri de rezoluție, noua strategie pentru calitatea între bărbați și femei și drepturile femeilor după 2015. Prima vorbitoare este doamna Eleonora Forența, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Questa risoluzione, eh, richiamandoci a quanto... Grupul meu politic, împreună cu mine, a votat pentru această propunere de rezoluție. Am adus aminte asupra faptului că Parlamentul European a reiterat aceste principii în iunie 2015, ne-a referit cu claritate la această temă și anume că avem nevoie de o nouă strategie pentru egalitatea între sexe după anul 2015. În calitate de Parlament European trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putința pentru a garanta egalitatea între sexe. Noi apărăm și am apărat întotdeauna drepturile omului, egalitatea între sexe este un uh, asemenea drept fundamental. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Giuffrida, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte Strategia privind egalitatea dintre bărbați și femei a avut un termen în 2015 și tot ce a produs Comisia în 2016 este doar un document de lucru pentru 2016-2019. Oricine dorește să critique acest document uh, poate să spună că este un document slab și uh, nu se regăsește aici o voință politică și nu vorbim despre egalitatea dintre sexe. Ar trebui să ținem cont de aceste dezechilibre care există și de faptul că femeile lucrează, sunt mame, au locuri de muncă sunt și trebuie să depășească foarte multe obstacole. Nu e vorba de ideologie, ci este vorba de decalajul la salarii, la pensii, la locurile de muncă. Toate acestea sunt aspecte ale civilizației și trebuie să facem eforturi mai mari în această privință și nu doar un simplu document de lucru. Sper totuși că să-și facă Comisia datoria. Vă mulțumesc. Care acum cu um, următorul vorbitor pe listă ar fi Daniel Hainan, însă nu este prezent, deci are cuvântul doamna 3 minute. Mulțumesc foarte mult. Comisia ne-a prezentat un document de lucru, nu o strategie pentru egalitatea dintre bărbați și femei și nu are obiective, nu are buget, nu are indicatori, nu are nimic, ci o evaluare. Propunerea aceasta a Comisiei ignoră rezoluția din iunie 2015 a Parlamentului European și rezultatele consultărilor cu cetățenilor din același an, din octombrie este de fapt reprezintă niște pași înapoi în ce privește egalitatea dintre bărbați și femei. Ieri ni se spunea că se bucură de toată susținerea politică, dar faptele arată că nu există voință politică și că de fapt ă, există în continuare o atitudine patriarhală. Nu acceptăm indolența Comisiei. Lupta pentru drepturile femeilor, pentru egalitatea dintre bărbați și femei trebuie să fie în centrul politicilor noastre, în centrul politicilor Uniunii Europene. Iată de ce noi am votat în favoarea promovarea moțiunii uh, împreună pentru această moțiune de rezoluție. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Macovei. Un minut. <clears throat> Mulțumesc. Uh, am sprijinit strategia Comisiei Europene 2010-2015 pentru egalitatea între femei și bărbați. De asemenea, am sprijinit rezoluția Parlamentului European privind uh, egalitatea între femei și bărbați în uniunea europeană cea votată în două mii cincisprezece Uh, astăzi am votat împotriva acestei rezoluții nu pentru că sunt împotriva egalității între uh, bărbați și femei și uh, oportunități egale ci pentru că nu îmi place și este ineficient să adoptăm rezoluții după rezoluții documente după documente hârtii după hârtii care nu se pun în practică. ne ducem acasă la electorat și ce spunem am mai votat o rezoluție privind egalitatea de gen dar nu spunem că de fapt noi nu urmărim punerea în practică a strategiei comisiei și a rezoluțiilor anterioare. haideți să urmărim aplicarea acestor rezoluții anterioare care prevăd egalitatea de gen și să nu continuăm cu adoptarea unor noi rezoluții care devin inutile. mulțumesc. mulțumesc. cuvântul doamna Marlene un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Mă dezamăgește faptul că Comisia a decis să ignore Parlamentul European și să alege o, să aleagă o strategie neactualizată un, uh, s-a adoptat de fapt un document de lucru care este îndepărtat de obiectivele pe care uh, le avem. Va fi o strategie mai puțin uh, transparentă, acest document nu va face obiectul monitorizării democratice și rolul meu de eurodeputat este de a cere Comisiei Europene să ne prezinte o strategie cu o viziune orientată pe termen lung, un cadru politic cu monitorizare și uh, monitorizarea obiectivelor și asumarea responsabilităților. Eu am votat pentru o nouă strategie uh, care să reprezinte o actualizare a vechii strategii și să ne permită să combatem violența îndreptată împotriva femeilor, să îmbunătățim condițiile de lucru ale femeilor și așa mai departe. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Irgi Poșpișil, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. N-am susținut această rezoluție privind uh, chestiunea votată astăzi propusă de colegii mei uh, de stânga din acest Parlament. N-am dorit uh, să se creadă că sunt împotriva egalității dintre bărbați și femei. În niciun caz sunt uh, în favoarea egalității dintre femei și bărbați. Dar problema este prin ce mijloace vrem să atingem acest obiectiv mijloacele care au fost dezbătute de colegii din stânga și care sunt dorite de ei nu sunt fezabile, nu sunt uh, aplicabile. Statele membre la Consiliu, de exemplu, nu ar putea să le accepte. Aici uh, trebuie să ne gândim din punct perspectivă politică ce putem uh, uh, face sau nu, pentru că aici se deosebește de vorbele frumoase de pe hârtie. Ne gândim la ce este fezabil, Hai să analizăm uh, care este proporția de femei la nivel corporativ. Aici ar trebui uh, să ne lovim de rezistența Consiliului. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dragi colegi, sunt de acord cu eurodeputații, cu majoritatea euro, eurodeputaților, că avem nevoie de o nouă strategie post-2015, în ceea ce privește egalitatea de gen și drepturile femeilor. Această strategie trebuie să includă principiile care vor continua acțiunile din strategia trecută pentru a permite o cooperare nu doar între instituțiile Uniunii Europene, dar și între agențiile Uniunii Europene. Termenul limită pentru această strategie ar trebui să fie mai degrabă anul 2020. astfel încât următorii 5 ani să își aducă potențialul real. Domnul Iurec, un minut, are cum cuvântul. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Am primit un document nou de lucru pentru egalitatea de gen care se bazează pe o percepție foarte egocentrică după atât de mulți ani, statutul social al femeilor este practic din ce în ce mai bun, iar noi stăm și uh, ne frângem mâinile. Este important să vedem că subminăm uh, instituția căsătoriei, uh, avem uh, o problemă și cu rolul uh, părinților în familie. Chiar credeți că acesta este statutul real al unei femei? Eu cred că nu ar trebui să continuăm pe această cale. Din potriva, ar trebui să ne întoarcem cu 180 de grade, pentru că pentru a asigura viața Europei trebuie să plecăm de la acest drum. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care își exprimă părerea privind documentul strategic al Comisiei în domeniul egalității dintre bărbați și femei. Îmi pare rău că Parlamentul European a adoptat uh, această rezoluție care face apel la o nouă strategie la un, și face apel la un summit european în loc să adopte un document în care să se concentreze pe pașii clar specifici care pot să îmbunătățească poziția femeilor în Uniunea Europeană. Iar pașii adoptați de Comisia Europeană prin intermediul doamnei Iaurova, de fapt documentul Comisiei, cuprinde asemenea pași privind îmbunătățirea poziției femeii pe piața muncii, privind capacitatea lor de ocupare în muncă, disparitățile la salarii și la pensii, o mai bună reprezentare în consiliile de administrație, în instituțiile publice și la nivelul conducerii firmelor private. Deci am adoptat o rezoluție care nu face nimic. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Stanislav Polciac, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte dificil pentru mine să continui uh, intervenția anterioară, pentru că eu am avut nevoie de mult timp pentru a mă decide cum voi vota această rezoluție și nu am sprijinit această rezoluție din mai multe motive. Sunt de acord cu ideea egalității între bărbați și femei, însă pentru mine este important ca egalitatea să fie un principiu care să se regăsească în toate documentele și tratatele Uniunii Europene. Rezoluția cere înregistrarea unor progrese în domenii cum ar fi violența îndreptată împotriva femeilor, timpul de, de lucru, educație și așa mai departe. Sunt uh, cereri legitime și uh, nu am găsit până la urmă niciun motiv să nu fiu de acord cu această rezoluție, ceea ce m-a determinat să votez pentru. Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul Sean Kelly, ultimul vorbitor. Ultimul, dar să sperăm nu cel de, din urmă. Egalitatea între bărbați și femei este o valoare cheie a Uniunii Europene și multe state membre, inclusiv Irlanda, au luat măsuri importante pentru a promova egalitatea între bărbați și femei. Cred că a existat o încetinire a măsurilor politice la nivel european în ultimul deceniu. În Irlanda, în ciuda progreselor înregistrate în acest domeniu, imaginile statistice subliniază diferențe considerabile în sectoarele în care bărbații și femei uh, uh, participă. Uh, Uh, avem o subreprezentare a femeilor în posturi de conducere, chiar și în uh, sectoare care sunt, uh, în care lucrează mai mult femei, ceea ce este de neacceptat. Statele membre trebuie să ia și mai multe măsuri pentru a asigura șanse egale la ocupare, sănătate și educație în sectorul public și privat. Și vreau să spun că în Irlanda vom avea alegeri și 20% din uh, candidați trebuie să fie femei. Deci este un pas în direcția cea bună. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi, pentru această dezbatere, pentru aceste explicări ale voturilor. Ședința se suspendă până la ora 15.